util ai, și va fi transmis tuturor persoanelor și instituțiilor vizate. Vă mulțumesc foarte mult, mai sunt 4-5 colegi în sală. Mulțumesc.